friends, you are welcome. Stimați prieteni, bine ați venit la întâlnirea noastră. Începem cu 11 minute mai târziu. Trebuie să recuperăm pe parcurs. În primul rând aș dori să vă spun că am modificat puțin ordinea de zi. Punctul 4 audierea de la punctul 4 și punctele 5 și 6, reuniune de evaluare ale coordonatorilor, în urma audierii persoane nominalizate pentru postul de director al Fundației Europene de Formare, toate aceste trei puncte au fost anulate. Apoi, votul de la punctul 11, reguli financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, se amână acest vot va avea loc la o întâlnire extraordinară a Comisiei pentru Ocupare din Strasburg, luni 15 mai 2017. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Astăzi vom avea timp ca să le adresăm întrebări comisarilor. Bineînțeles, și ei trebuie să își respecte propriul uh, program. De asemenea, înseamnă că mâine vom începe ședința la 9, jumătate, nu la 9. Avem jumătate de oră de somn în plus dimineața. Acestea fiind spuse, haideți să ne continuăm programul. Astăzi avem regim lingvistic complet, cu excepția limbilor finlandeză, malteză și irlandeză. De asemenea, aș dori să le urez bun venit celor 28 de stagiari de la Degetrad. Ei vor participa la întâlnirea noastră de astăzi. Le urez tuturor bun venit! Puteți asista la ședința noastră, puteți vedea cum se desfășoară lucrurile în practică. În practică vorbim cu toții engleză foarte prost, dar dumneavoastră ne puteți ajuta. Vă mulțumesc că sunteți prezenți. Acestea fiind spuse, să trecem la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi un schimb de opinii în cadrul dialogului structurat cu domnul Valdis Dombrovskis și cu doamna Marianne Tyson. Îi dau cuvântul domnului Dombrovskis, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Mă bucur să fiu aici astăzi ca să particip la acest schimb de opinii în cadrul dialogului structurat ca să putem vorbi despre punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei în anul 2017. Să vorbim despre rezultatele pe care le întrevedem. Comisia are un program de lucru ambițios pentru 2017, prin care dorește să încurajeze convergența socială ascendentă și coeziunea europeană. Un angajament pe care tocmai l-am uh, constatat este Pilonul social european, care este însoțit de cele patru inițiative legislative conexe. Am ținut seama de raportul dumneavoastră cuprinzător care a fost adoptat în ianuarie anul trecut. Săptămâna trecută, doamna comisar Tyson și cu mine am prezentat mai multe informații cu privire la acest pilon social european imediat după adoptarea sa în colegiu. Am trecut la lucru imediat pentru că acest pilon social european face parte din programul de lucru al Comisiei. Pilonul social european reprezintă un pas concret care simbolizează faptul că coeziunea socială nu reprezintă o chestiune abstractă pentru noi. Nu este o realitate care afectează viața fiecărui cetățean european. Noi am promis să consolidăm dimensiunea socială europeană și astfel dorim să îmbunătățim viața oamenilor. Doamna comisar Tyson vă va da mai multe detalii cu privire la prioritățile noastre comune, după cum au fost ele detaliate într-o declarație comună. Însă, după cum am spus și săptămâna trecută în Parlament, aș dori să ne concentrăm pe două dosare legate de pilonul social. În primul rând, accesul la protecția socială. Protecția socială a persoanelor care nu sunt angajate în format standard sau care sunt uh, independente este o problemă importantă. Săptămâna trecută am lansat consultarea formală cu partenerii sociali cu privire la această temă. Scopul este să ne asigurăm că toate persoanele angajate sunt apărate și se bucură pe deplin de beneficiile la care au dreptul. Prin această inițiativă, noi venim în întâmpinarea cererii exprimate de dumneavoastră în acest domeniu de inițiative legislative. Dorim să ne asigurăm că există claritate cu privire la relațiile contractuale, indiferent de contractul de relații de muncă despre care este vorba. Sunt persoane la ora actuală care nu primesc toate informațiile care le au nevoie sau persoane care nu le primesc la timp. Vom aborda toate aceste probleme în inițiativa noastră legislativă. Pentru majoritatea dosarelor noastre, suntem obligați prin tratat să ne consultăm cu partenerii sociali și să întrebăm dacă sunt dispuși să negocieze. Am lansat și o consultare publică alături de colega mea, doamna comisar Tyson. Aștept să colaborez foarte bine cu dumneavoastră pe aceste inițiative care vizează pilonul social european, așa, în așa fel încât să ne asigurăm că el are un efect concret asupra vieții cetățenilor. Dialogul nostru structurat dorește să abordeze și uh, linii pe care ne vom concentra pe viitor. Noi dorim să obținem sprijin politic la cel mai înalt nivel pentru declarația noastră comună în cele două jumătate a anului. Pe viitor, în procesul de pregătire și de discuție pe marginea proclamației, vom veni cu inițiative legislative. Comisia se va axa pe două aspecte esențiale. În primul rând, îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației actuale. Vom ține seama de comentariile partenerilor sociali. Ei ne vor arăta unde sunt lacune, unde este loc de mai bine. În al doilea rând, Comisia se angajează să monitorizeze mai bine progresul în cadrul semestrului european pentru coordonarea de politici. Și de aceea am venit cu un nou tablou de bord. Acest lucru, iarăși, venind în împinderea cererii Parlamentului European. În concluzie, aș dori să repet faptul că noi dorim ca eh, convergența socială și economică să meargă mână în mână. Trebuie să facem față provocărilor care ne așteaptă, cele demografice, eh, globalizarea și așa mai departe. Documentul de reflexie cu privire la viitorul social al Europei elaborează pe marginea acestor eh, probleme. Documentul de reflexie dorește să pună bazele dezbaterii care urmează în în următoarele luni. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept să colaborăm foarte bine. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovskis. Acum îi dau cuvântul domnule comisar Marianne Tyson. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, Valdis. Stimați colegi, stimați prieteni, o Europa mai socială este misiunea la care am înhămat alături de dumneavoastră. Pilonul social european pune accentul pe aceste aspecte sociale din EMU. Dorim să avem condiții de convergență către uh, un pilon social european, un domeniu social european mai bun în Europa, mai consolidat, pentru că acest lucru este important pentru cetățenii noștri și pentru dezvoltarea noastră. Comisia a venit cu inițiative legislative și nelegislative, de exemplu cele care se referă la informarea muncitorilor, cele care se referă la timpul de lucru și așa mai departe. Valdis s-a referit la acestea. Eu aș dori să mă refer la propunerea legislativă pe care v-am prezentat-o săptămâna trecută când am prezentat și pilonul social. După cum știți, Comisia s-a angajat să ia măsuri să îmbunătățească echilibrul între viața de familie și carieră. Subreprezentarea femeilor pe piața forței de muncă este o problemă. Comisia ține seama în propunerea sale de dezvoltările care au avut loc în societate în ultimul deceniu. Propunerea noastră, de asemenea, va aduce un echilibru mai bun în responsabilitățile de îngrijire între bărbați și femei. Noi dorim să venim cu un pachet cuprinzător. Dorim să reformăm domeniul care ține de concediul parental și uh, regimul flexibil de muncă. Dorim să venim și cu măsuri complementare, în așa fel încât părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire să poată avea timpul necesar ca să își îndeplinească responsabilitățile. Vom continua munca și pe dosarele aflate în curs, mai ales cele enumerate în declarația comună. De exemplu, cele care vizează mobilitatea pe piața forței de muncă. Am văzut cât de importante sunt aceste lucruri în campaniile naționale din trecut și din prezent. Cetățenii do- noștri doresc mai multă mobilitate în Uniunea Europeană, dar ea trebuie să fie corectă să ofere oportunități pentru toată lumea și ea nu trebuie să reprezinte un motiv pentru ca cetățenii Uniunii Europene să se opte unii cu alții. O mare prioritate pentru noi este directiva privind detașarea lucrătorilor. Le mulțumesc uh, doamnelor raportare uh, Moran Chartier și Ionierius care sunt prezente pentru munca lor pe acest dosar și salut uh, um, proiectul dumneavoastră de raport. Eu consider că, a, și doamna Moran Chartier este acolo, nu am văzut-o. Cred că împreună ați ajuns la un bun echilibru în acest proiect de raport, care conține prevederi foarte utile pentru corectitudine și înlătură obstacole. Negocierile de la Consiliu avansează, iar abordarea este de a se ajunge la abordare generală în iunie, în cadrul președinției malteze. Este mai important ca niciodată să ajungem la un acord acum. Cetățenii noștri se așteaptă ca piața, ca piața unică să fie corectă și noi nu ne putem permite să permitem existența unor uh, ușițe, unor lacune, pentru că astfel se ajunge la atitudini uh, drastice și radicale. Cu toții suntem interesați de o Europa mai socială și de aceea trebuie să ne concentrăm pe aspectele pe care le avem în comun, nu pe cele care sunt uh, divergente. Apoi avem dosarul cu privire la coordonarea sistemelor de siguranță socială. Pe 23 martie am prezentat mai multe informații, o propunere legislativă în acest domeniu, o propunere legislativă echilibrată, care are obiectivul de a apăra drepturile cetățenilor și de a consolida capacitățile autorităților naționale de a combate frauda și abuzul. Există prevederi cu privire la locul unde se face cererea de asigurări sociale. După cum am spus, propunerea noastră nu modifică regulile actuale care vizează alocațiile pentru copii. Nu se vizează niciun fel de indexare, țara părinților este responsabilă pentru plata alocațiilor copilului și această cantitate de bani nu poate fi modificată dacă copilul se află altundeva. Mai puțin de 1% din aceste alocații sunt exportate dintr-un stat membru în altul în cadrul Uniunii Europene. După cum am declarat în acea declarație comună a celor trei instituții, acest dosar este o prioritate. Salut proiectul de raport al domnului Balaș și sper că în cele ce urmează vom putea să adoptăm uh, foarte rapid acest dosar. Nu în ultimul rând aș dori să mă refer la dosarul care vizează expunerea la substanțe cancerigene și mutagene. După cum știți, pe mine mă preocupă foarte mult acest dosar și am dorit să propun noi limite de expunere cât de repede posibil. Există o evaluare detaliată a costurilor și beneficiilor pentru fiecare substanță. De aceea am dorit să abordez problema pe grupuri de substanțe, abordând mai întâi acele substanțe unde avem informații. Avem primele două grupuri de substanțe, primele două propuneri, așadar, prin care Comisia și-a îndeplinit uh, angajamentele luate în 2016. Sper că vom putea să ajungem la un acord rapid pe aceste două grupuri de substanțe și se lucrează la ora actuală și pe cel al treilea grup de substanțe, în așa fel încât să venim cu o propunere în 2018. Am planificat deja eforturi pe viitor pentru următoarele substanțe. Stimați colegi, apreciez eforturile europarlamentarilor în diversele dosare și, după cum a spus și domnul Dombrovskis, Aștept să colaborez foarte bine cu dumneavoastră pe dosarele care țin de pilonul social european. Aș dori să subliniez cât de important este acest uh, pilon, având în vedere că la ora actuală avem pe masă toate propunerile necesare ca să ajungem la un numitor comun fără întârziere. De fiecare dată când cădem de acord asupra unui proiect legislativ, le demonstrăm cetățenilor noștri că Europa socială este o realitate. Europa poate îmbunătăți viața multor oameni prin legislație mai bună și, bineînțeles, prin propunerea unor criterii de referință, prin obținerea de rezultate și prin utilizarea fondurilor noastre sociale. Vă stau la dispoziție pentru comentarii și întrebări. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Mulțumim, doamna Tyson. În continuare, o să-i dau cuvântul domnului Becker. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamnă vicepreședinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să spun că apreciez ca foarte echilibrată prezentarea dumneavoastră, mai ales în urma activității de până acum. Sunt de acord că acces egal la piața muncii cu condiții de muncă echilibrate și decente, protecția socială, toate acestea reprezintă miezul activității dumneavoastră. De asemenea, îmi place foarte mult că aveți o politică privind uh, piața socială și că aceasta e cumva o temelie pentru ce încercăm să construim pe mai departe. Mă bucur foarte mult că avem uh, o propunere nouă cu privire la mai multe măsuri ce vizează echilibrul dintre viața profesională și cea privată și că, bineînțeles, uh, acest echilibru este ceva important pentru sute de mii, dacă nu chiar milioane de europeni. Avem acum uh, posibilități de ocupare mai mari, care însă nu se pot realiza într-un vid trebuie să insistăm pe instruirea și pregătirea muncitorilor noștri. Digitalizarea va continua cu mai mare avânt pe viitor și economia digitală va crea locuri de muncă, dar pentru asta e nevoie de abilități adaptate. În al doilea rând, aș vrea să cer Comisiei să nu piardă din vedere importanța promovării învățării pe tot parcursul vieții. O sarcină importantă și ar fi foarte util să faceți din această temă una prioritară. Mă gândesc aici inclusiv la reintegrarea lucrătorilor în vârstă și a celor din grupuri dezavantajate. Și am să închei spunând foarte ferm un lucru. Dumneavoastră, Comisia ați dat dovadă de claritate că în ce privește respectarea competențelor naționale ale statelor membre. Deci, dacă ținem seama de responsabilitatea de care ați dat dovadă până acum, mai în ce privește relația cu partenerii sociali, nu pot să spun decât că ați avut o abordare foarte inteligentă și fructuoasă extrem de importantă pentru dezvoltarea Uniunii Europene în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Iongheris! Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, și celor doi comisari prezenți. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru planurile pe care ni le-ați împărtășit. Mă tot gândesc la ceva ce a spus domnul Dombrovskis, anume că planul este să schimbăm uh, viața cetățenilor de rând din uh, Uniunea Europeană. Dacă mă gândesc la acest scop, la acest cel, mă tem că nu pot să adopt același ton uh, pe care l-a avut domnul uh, Becker când s-a referit la propunerea de săptămâna trecută. Deci, da, mulțumesc pentru uh, complimentele pe care ni le-ați făcut pe marginea directivei privind uh, detașarea lucrătorilor. Sunt convinsă că colega Balaș lucrează în mod colegul Balas, îmi cer scuze, lucrează foarte constructiv cu dumneavoastră la acest dosar, dar dacă mă gândesc strict la pachetul pe care l-ați prezentat săptămâna trecută, eu trebuie să fiu uh, ceva mai critică. Sigur, trebuie să existe o propunere referitoare la asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea de familie, dar nu avem suficiente propuneri în legătură cu concediul de maternitate, care văd că nu face parte din pachet. În al doilea rând, dacă chiar vrem să existe o mobilitate în condiții corecte, e important să schimbăm regulile, dar, de asemenea, vrem să existe și un fel de inspecție a muncii transeuropeană, la nivel european. Am uh, avea nevoie de acele carduri uh, de asigurări sociale valabile la nivel european și să nu uităm și de situația copiilor care sunt amenințați de sărăcie. Deci pe aceste teme nu există propuneri concrete în pachet. Și, în fine, un lucru foarte important ce trebuie menționat, deși acum eu sunt fost lider de sindicat, bineînțeles, și uh, recunosc importanța consultării partenerilor sociale pe aceste două directive, dar chiar cred că ar fi bine din partea Comisiei, ar fi înțelept uh, să le spună foarte clar partenerilor sociali cum va garanta accesul uh, lucrătorilor la toate formele de muncă în condiții decente. Dacă partenerii sociali nu vin cu o propunere, să vină comisia, înțeleg. În acest caz, consultarea nu ar duce la niciun rezultat concret și nu văd cum am schimbat în bine viața oamenilor de rând din Europa. Mulțumesc, doamna Trebesius. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să le mulțumesc comisarilor pentru că au venit astăzi aici pentru a prezenta programul de lucru al Comisiei pentru 2018. Uniunea Europeană are standarde sociale înalte în comparație cu restul lumii. Iată de ce mi se pare foarte important ca Uniunea Europeană să nu introducă în mod forțat legislație ulterioară în sectorul social sau să intervină acolo unde statele membre nu pun în aplicare orientările europene. Standardele sociale reprezintă întotdeauna un factor de cost. Săptămâna trecută ați prezentat un uh, program ambițios de inițiativă, iar pentru grupul meu este deosebit de important ca cetățenilor aceste inițiative să le aducă o plus valoare o plusvaloare pe care statele membre nu ar putea să o atingă fără statele membre și care să nu împovăreze în mod special statele membre. Competitivitatea, uh, capacitatea de lucru, creșterea, IMM-urile, acestea nu trebuie să aibă de suferit de pe urma acestor inițiative. Am câteva detalii pe care doresc să le abordez. De pildă, doresc să știu dacă aveți planuri actuale referitor la punerea în aplicare a anumitor inițiative legislative, precum uh, directiva privind lucrătorii și timpul de lucru, dacă ne puteți spune că nu ar fi mai bine să ne concentrăm asupra unor chestiuni punctuale. Aș dori de asemenea să știu în continuare dacă Comisia are planuri uh, de a da mai multă importanță principiului unei mai bune legiferări și anume de a implica mai mult partenerii sociali uh, pentru a valorifica mai bine studiile de impact. Ne puteți uh, spune dacă rezultatele uh, sunt deja disponibile pentru ca în acest fel să putem evita potențiale riscuri. Mai am o întrebare succintă. Ce face Comisia pentru ca stabilizatorii macroeconomici să fie comunicați în statele membre? Pentru că din experiența mea aceste subiecte de importanță europeană le sunt uh, comunicate prea puțin cetățenilor de către părțile implicate. Ce poate aduce aici Uniunea Europeană în plus? Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnul Calveșombon. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult uh, și bun venit vicepreședintelui și comisariei uh, Thyssen. Am să încep în limba spaniolă, adresându-mă înainte de toate domnului vicepreședinte Dombrovski, care mă aude, mă ascultă, da, v-ați pus căștile, se aude interpretarea, mă auziți, domnule Dombrovski, mă înțelegeți? Excelent. Haideți să vedem. Trebuie să mă concentrez pe câteva aspecte. Uh, Dumneavoastră ați prezentat trei tipuri de definiții cu rigurozitate referitoare la Europa socială. Și nu există îndoieli, nu există îndoieli. Europa socială reprezintă o articulare importantă a cetățenilor uh, europeni. Este fundamental să discutăm despre toate acestea la ora actuală. Cred că e clar că nu reprezentăm pur și simplu o piață cu niște acorduri, uh, iar uh, aspectele sociale trebuie lăsate în seama țărilor membre. Nu e adevărat, pentru că dacă așa ar sta lucrurile, Europa nu ar fi afectată. Acum o observație mm, care nu ține de subsidiaritate. Ba mai mult, Subsidiaritatea, în cazul de față, reprezintă mai degrabă o descentralizare. Este important să stabilim o serie de drepturi fundamentale pe care să le aplicăm, care reprezintă cetățenia europeană. În plus, este, bineînțeles, important ca toate acestea să fie puse în aplicare în apropierea cetățenilor. Iată ce înseamnă pentru mine descentralizare. Trebuie, de asemenea, să facem un efort pentru ca viața socială a cetățenilor să se îmbunătățească, iar aceasta se va îmbunătăți dacă ei trăiesc într-o Europa unită. Dacă cetățenii trăiesc într-o Europa unită, asta înseamnă că trebuie să existe și solidaritate din punct de vedere financiar pentru dimensiunea socială a Europei. Și vă pun această idee pe masă. Nu mai am timp uh, pentru doamna Thyssen, închei în franceză, pentru că așa doamna Thyssen mă înțelege direct. Ce ați spus uh, e bine în linii mari, însă întrebați-vă două lucruri dacă doriți pentru viitorul activității noastre din punct de vedere european, Trebuie să abordăm sărăcia și sărăcia extremă. Acestea trebuie eradicate din Europa. Comisia ar putea să vină aici cu măsuri concrete, iar în al doilea rând nu va exista o mai bună Europa socială dacă nu combatem, iar aici și domnul Dombrovski intră în calcul fără politica economică și politica socială împreună. În caz contrar, inegalitățile vor crește și dinamica acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum, doamna Rina Roniacari, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc celor doi comisari pentru prezentări. A fost uh, foarte interesant să le ascult. Sigur că pilonul social este un lucru la care am uh, tot lucrat de ceva vreme și uh, avem nevoie de el în Europa. În ce privește propunerea de săptămâna trecută, văd că ea se bazează pe acele 20 de principii, uh, are o dimensiune socială, dar dă și naștere la multe întrebări. Astăzi, în uh, Europa, avem un uh, sistem în funcțiune pentru a controla economia, finanțele fiecărui stat european prin acel semestru european. Dar cum vedeți interacțiunea între tabloul de bord social și uh, recomandările din cadrul semestrului european. Oare principiile sociale cântăresc la fel de greu ca cele financiare? Ar putea ele să o facă? Și apoi în ce privește economia digitală și economia de tip platformă. Ați propus o strategie în acest sens, dar mai aveți și alte idei, alte inițiative. Cum ne asigurăm că lucrătorilor noștri le vor fi respectate drepturile în acest tip de economie platformă Uber este doar un exemplu. Sunt multe altele. Thank you and thank you to our representatives. Jean Lambert. Mulțumesc, mulțumesc și reprezentanților comisiei. Am două întrebări. Prima se referă la chestiunile ce țin de pilonul social. Da, drepturile sociale de bază trebuie să fie respectate peste tot în Uniunea Europeană. Însă, în uh, ce fel vor fi ele corelate cu pachetul de mobilitate? Și ați identificat lacunele ce există la momentul de față în uh, materie de coordonare a drepturilor sociale, asistență socială? Pentru că avem, de pildă, cetățeni uh, europeni care din păcate, sunt confruntați cu pericolul deportării uh, din cauza că nu pot să-și acceseze anumite drepturi. Avem și acea economie informală care afectează relația cu fondul de asigurări sociale, mai ales pentru cei care uh, sunt într-o situație transfrontalieră. Și în fine, un alt lucru care este pe tapet și de care nu prea se vorbește însă suficient, care este legătura dintre agenda pentru competențe și economia verde, economia circulară și în ce fel uh, se poartă dialogul în Comisia Europeană pentru a reuni toate aceste dimensiuni. Mă gândesc la dezvoltarea de competențe în contextul economiei circulare. Dau seama că am vorbit prea mult și de asta se aud protestele din spatele sale, așa cum opresc. Doamna Gea nu e aici? Atunci, Dominic Martin. Mulțumesc! Acest uh, dialog structurat care are loc uh, ca un exercițiu anual în fiecare comisie în care eurodeputații pot să se exprime asupra programului propus de Comisia Europeană nu este, din păcate, suficient de satisfăcător. În 2015 ni s-a anunțat un nou impuls, nou elan. În 2016 ni s-a spus că deja avem o abordare neconvențională, iar în anul acesta ni se vorbește despre o Europa care protejează și care ne dă mijloacele să acționăm. An după an, ne dăm seama că vocabularul evoluează. Însă, nouă ne este foarte greu să venim cu propuneri și amendamente, deoarece acest text nu face decât să consolideze puterea Comisiei Europene și să continue ingerența sa în afacerile statelor membre. Și merg mai departe, doamna comisar. Chiar aici, în Comisia pentru Ocupare, unde avem deputați foarte buni care lucrează la propuneri, din păcate, ei se confruntă cu aceeași reacție. Sunt descurajați în ce privește programul de lucru al Comisiei Europene. Ca de obicei, avem un text vag, plin de bune intenții, însă fără precizări, fără propuneri concrete. Scopul văd că nu este de fapt să se vină cu un program clar de acțiune, ci pur și simplu să ni se comunice ceva. Și ne dăm seama că în sală sunt proteste la adresa acestui program. Așadar, an după an, aceleași constatări, aceleași neliniști, aceleași cereri. În ce privește contribuția pe care o poate face comisia noastră, fiecare punct, nu văd uh, aici altceva decât că uh, sporește și mai mult ingerința Comisiei Europene în afacerile statele, statelor membre. În fiecare an, Comisia cere să uh, existe noi politici statele membre să facă și mai multe lucruri, să verifice starea de lucruri, punerea în aplicare. De fapt, aceeași constatare din partea noastră și aceeași evaluare. Mulțumim, domnule Marte. Înainte să trecem la lista celorlalți uh, membri care s-au scris la cuvânt, o să dau ocazia invitațiilor și să răspundă. Începem cu domnul vicepreședinte Dombrovskis. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, s-au uh, pus destul de multe întrebări, așa că o să încerc să răspund pe scurt. În primul rând, domnule Becker, vă mulțumim pentru sprijin. Ați uh, menționat faptul că trebuie să ne concentrăm mai mult pe dobândirea de competențe. Așa este. Este o temă care apare pe agenda europeană privind competențele. Am uh, constatat că relațiile de lucru se schimbă și, prin urmare, și competențele trebuie să fie actualizate, să țină pasul. Avem sectoare inovatoare, avem o uh, economie digitală, prin urmare, învățarea pe tot parcursul vieții este uh, cu siguranță una din prioritățile noastre. Vrem ca lucrătorii noștri să își perfecționeze în permanență competențele și să țină pasul cu ce se schimbă pe piața muncii, astfel încât să aibă acces la locuri de muncă de calitate. Apoi, trec la întrebările puse de domnul Gheris care a atins mai multe aspecte. Mobilitatea în condiții corecte, da. Uh, știm, uh, e vorba despre detașarea lucrătorilor, dar uh, sunt și alte câteva domenii vizate. În ce privește consultarea partenerilor sociali, la care v-ați referit în mod special, accesul la drepturile sociale, da, Pot să vă spun că am lansat deja consultările cu partenerii sociali, însă asta nu împiedică Comisia Europeană să ia măsuri dacă partenerii sociali nu reușesc să încheie un acord. Acest lucru a fost foarte clar și atunci când am discutat inițiativa noastră privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, aveam atunci o inițiativă pentru concediul paternal. Exact uh, aceeași situație. Apoi, în ce privește directiva referitoare la timpul de lucru, am uh, publicat un comunicat prin care clarificăm, interpretăm uh, cum ar trebui uh, înțelese hotărârile curții, oferim mai multă îndrumare statelor membre, angajatorilor și angajaților în legătură cu aplicarea acestor noi norme. A mai fost o întrebare referitoare la o mai bună legiferare. Sigur că noi respectăm uh, principiile mai bunei legiferări și uh, dacă e să discutăm despre punerea în aplicare a legislației existente, să știți că facem acest lucru, vedem uh, și discutăm unde sunt lacune în punerea în aplicare și să vedem ce măsuri putem lua pentru a le remedia. Apoi, în legătură cu sprijinul financiar, solidaritatea și legătura dintre domeniul financiar și um, cel social. Se pot folosi fonduri, avem Fondul Social European și avem uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Acestea pot fi folosite pentru finanțarea anumitor activități și putem uh, ajuta statele membre să um, acceseze acele fonduri europene care le permit să um, deruleze proiecte sociale. Avem o revizuire la mijlocul perioadei a cadrului financiar multianual. Curând vom începe discuțiile pe următorul cadru financiar multianual, deci vom reveni la aceste întrebări. Vom vedea în mod concret uh, cum uh, putem uh, asigura solidaritatea socială, prin ce măsuri. Conform tratatului, însă, această responsabilitate revine în cea mai mare parte statelor membre. Ați mai pus o întrebare despre cum reducem inegalitățile, inechitățile. Aceasta a fost o temă a semestrului european. Știți că semestrul european are priorități. Uh, avem și acel um, sondaj anual pe care îl realizăm. Una dintre teme a fost tocmai reducerea inegalităților. O altă întrebare, tabloul de bord social. În discuțiile din cadrul semestrului european am uh, tot uh, insistat pe faptul că chestiunile sociale trebuie să meargă mână în mână, iar tabloul social, tabloul de bord, ne va permite să vedem care e situația în statele membre, să vedem dacă recomandările noastre au fost aplicate în mod adecvat în scopul reducerea inegalităților. În ce privește uh, economia digitală, economia de tip platformă, avem o inițiativă prin care asigurăm uh, acces la protecție socială tuturor lucrătorilor, indiferent de modul de ocupare. Există, sigur, tot felul de forme de ocupare, de muncă și uh, noi dorim să ținem seama de ele. S-a mai pus o întrebare. referitoare la agenda socială și uh, legătura cu. Uh, pardon, se corectează vicepreședintele. Uh, e vorba despre agenda privind competențele și economia circulară, economia verde. O să avem o inițiativă referitoare la economia verde Deja lucrăm cu partenerii sociali la un asemenea document, deci urmează să facem uh, publică o inițiativă din partea Comisiei Europene curând. Mă opresc acum aici și dau cuvântul colegii mele. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Maria Tisan. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am să mă folosesc de serviciile de interpretare disponibile și am să vorbesc limba mea maternă, așa că vă rog să vă puneți căștile. Îi mulțumesc domnului Becker. pentru acea abordare favorabilă față de competențe. E un raport foarte util dorim să îl folosim și să îl elaborăm, sperăm să, ca împreună să putem uh, da o mm, continuare practică a acestui raport. Ne referim la competențe, reprezintă prioritatea noastră într-o listă de 20 de rapoarte, de priorități, îmi cer scuze, contează foarte mult. Avem o abordare mult mai amplă, vorbim și de șanse de ocazia de a introduce oamenii în sisteme de învățare pe toată durata vieții. Vorbim și de sisteme de protecție socială, de asistență socială. Vă mulțumesc și pentru că ați scos în evidență cât e de important să implicăm partenerii sociali. Știți că acordăm o importanță deosebită dialogului social. Este de altfel uh, unul din punctele de plecare ale activității comisiei noastre. Nu doar uh, integrarea în guvernanța economică și în semestrul european. Întotdeauna implicăm partenerii sociali pentru că considerăm că sunt de un ajutor deosebit în conceperea și elaborarea politicilor noastre. Dacă îi consultăm de dinainte, ne asigurăm în acest fel ca propunerile noastre să beneficieze de o șansă sporită de a fi pusă în aplicare odată aprobate. În ceea ce privește echilibrul între viața personală și câmpul muncii, considerați că există aici un dezechilibru în ceea ce privește protecția acordată mamelor. Dacă vă aduceți aminte, venisem cu o propunere pentru a acorda o protecție sporită mamelor. Ideea era de a prelungi concediul maternal, doream să venim cu o propunere mai bună, pentru că aceasta fusese blocată la Consiliu din 2008. În uh, inițiativa noastră pentru o mai bună reglementare am propus, am promis că vom face mai mult și vom implica și tații, nu doar mamele, și nu ne vom limita doar la îngrijirea copilor, ci și îngrijirea pe termen lung și alte uh, sarcini de îngrijire pe care persoanele trebuie să le asume. În ceea ce privește concediul, am constatat că în multe state acest concediu este mult mai mare decât cel prevăzut în directivele noastre. Nu e vorba aici doar de sănătate și protecția muncii femeile întâmpină mult mai multe probleme în ceea ce privește concilierea vieții de familie cu uh, activitatea profesională de-a lungul vieților, mai degrabă decât concediul um, de maternitate. Avem nevoie așadar de o propunere ambițioasă, putem uh, dezbate toate aceste detalii cu dumneavoastră în Parlament și sunt convinsă că vom ajunge la o bună propunere. Domnule Bezius, v-aș uh, invita să aruncați o privire asupra documentului de reflexie referitor la Carta Albă propusă. Deocamdată ne aflăm în etapa de dezbatere. Am uh, propus ideea introducerii unui inspector al muncii european. Nu toată lumea va fi de acord cu dumneavoastră, doamna Trebesius, așa cum nu toată lumea e de acord cu propunerile noastre. Dacă partenerii sociali decid să nu lanseze un dialog la nivel european, atunci ce vom face? Am uh, precizat foarte clar în declarația noastră în scris că aceste consultări sunt foarte bune, dar faptul că nu se ajunge la un acord, asta nu înseamnă că vom rămâne cu sunt, vom veni cu propuneri în ceea ce privește partenerii sociale. Aceasta este ideea noastră. Nu ar trebui să ne asumăm prea multe obiective, ci încercăm uh, să ne limităm la punerea în aplicare. Dorim să ne asigurăm că, într-adevăr, am venit cu o legislație, cu propuneri legislative mai bune. vă ocupați acum de prima parte a propunerilor noastre și ați spus că, într-adevăr, dispozițiile legislative pe care le avem și care au fost adoptate trebuie să fie puse în aplicare. E, într-adevăr, cu asta ne ocupăm la ora actuală. În rest, doresc să vă spun că, în ceea ce privește pilonul social, nu se vor deplasa competențe dintr-o parte în alta, ci e vorba de posibilitățile pe care le avem împreună cu celelalte instituții să atingem obiective, să găsim soluții aici. Fiecare trebuie să-și asume o răspundere în ceea ce privește punerea în aplicare. Trebuie ca fiecare uh, să își asume răspunderea care îi uh, revine. În continuare, domnule Calvi Chambon, sărăcia, inegalitatea, ce facem deja în acest sens? Inegalitatea este una din uh, problemele cele mai importante în raportul de creștere din 2017. Nu a fost analizat niciodată până, ca până acum acest fenomen. Um, acest fenomen se va bucura și de mai mult de atenție acum când uh, vom începe să ne ocupăm de inițiative specif- inițiativele specifice de țară. Uh, Există studii care arată că inegalitatea este um, tot mai mare și nu e o problemă doar socială și morală, lucru deja destul de deplorabil în viitor. Um, va fi vorba și de o problemă economică care va limita creșterea. Iată de ce este foarte important să ne ocupăm și la nivel european de această problemă și facem acest lucru. Este o prioritate pentru noi și în, o prioritate de care ne vom ocupa și în semestrul viitor. Am atins deja o serie de reușite în acest domeniu. Ne-am ocupat de probleme de oamenii care au mai puține șanse în câmpul muncii. E vorba de acele persoane defavorizate în câmpul muncii în mod repetat. Ne ocupăm așadar de subiectul inegalității din mai multe perspective. Știți însă că nu dispunem de toate competențele necesare pentru a ne ocupa de acest subiect, însă trebuie să colaborăm. Dacă fiecare merge pe cont propriu, nu e bine. Nu e bine ca această inegalitate să crească nici din punct de vedere moral, nici social, nici economic. În continuare, avem cele 20 de priorități, uh, tabela de bord, care este relația între toate acestea. Este un instrument important pentru a evalua progresul nostru. Este importantă ne bazăm pe tratat, economie competitivă, e vorba de economie de piață, competitivitate și pilonul social, toate trebuie să se întărească în mod reciproc, e punctul nostru de plecare. După care apare întrebarea dacă în cazul anumitor uh, încălcări se pot aplica sancțiuni, în domeniul social nu putem, în domeniul bugetar, da, în cadrul Europa 2020 nu putem face acest lucru. Nu putem face mai mult decât permit deja dispozițiile legale. Statele membre au și ele anumite pârghii pe care le pot folosi. După cum vedeți, influența pe care o poate exercita fiecare actor depinde de anumiți factori. În cele din urmă, pilonul social este unul foarte important și va dobândi tot mai multă importanță și în uh, semestrul viitor. În ceea ce privește asistența socială, ajutorul social și sărăcia este un, instrum, este un domeniu important și statelor membre revine competența. În cadrul uh, coordonării am venit cu propuneri concrete în care am integrat decizii ale CEJ și se vede foarte clar că nu fiecare european în orice clip poate avea acces la um, anumite forme de protecție socială, la anumite pachete de asistență socială statele membre nu au obligația de a acorda această protecție socială tot timpul. Iar uh, protecția socială în general, avem obiectivele pentru 2020, nu dorim să reducem nivelul de ambiție. Știți că din cauza crizei am înregistrat anumite regrese. Nu dorim însă să reducem acest nivel al ambiției. Există aici principii clare. Lupta împotriva sărăciei este un principiu important în cadrul pilonului social. Cu alte cuvinte, fiecare cetățean european ar trebui să aibă dreptul la un salar decent, la a duce un trai decent. Nu E vorba de a ne limita la a asigura pur și simplu un anumit venit și e vorba de a acorda anumite servicii pentru ca acele persoane care ar putea lucra, dar care nu au un post fix, să poată intra pe piața muncii. Știți că e cea mai bună soluție împotriva sărăciei. Trebuie să colaborăm cu autoritățile naționale, trebuie să ne punem în comun forțele, trebuie să creăm niște jaloane pentru a introduce în mod activ strategiile noastre. Am făcut o evaluare în acest sens, trebuie să punem uh, fondurile. Um, de asemenea, avem și alte instrumente care ne stau la dispoziție, dar toate acestea nu sunt suficiente, trebuie să colaborăm cu ceilalți actori. Ce facem în ceea ce privește competențele? Trebuie să colaborăm cu aceia care elaborează programe de lucru pentru ca acele persoane care caută un loc de muncă uh, să poată prezenta acele competențe necesare pentru a înțelege care sunt elementele necesare care trebuie prezentate și care sunt căutate și de alte sectoare economice. Vorbați de terminologie, ce face Europa. E adevărat că nu toată lumea recurge la același limbaj. E una din bogățiile Uniunii Europene, faptul că fiecare reușe, are posibilitatea de a se exprima în propria limbă, însă adjectivul de european e clar. Europa nu reprezintă doar o piață, este un loc unde cetățenii se simt protejați iar pe plan european știm că anumite, s-au încheiat anumite acorduri și pare foarte clar că colaborarea oferă mult mai multe șanse decât uh, replierea. Există anumite lucruri pe care le putem uh, face împreună și anumite lucruri pe care le putem uh, lansa ca inițiative individuale. Este important să ne facem glasul auzit, putem lansa niște idei care să dea de gândit față de globalizare, putem acționa împreună, avem valori care marchează societatea noastră și în viitor putem continua să marcăm și să transmitem un mesaj puternic. Obiectivul de creștere este un obiectiv important care ne unește și care trebuie, fără niciun îndoială, să se afle la baza altor acorduri sociale, fiscale și de alt tip. Trebuie să subliniem foarte clar valoarea adăugată a acestei abordări comune. Fiecare trebuie să-și aducă aportul la această analiză referitoare la viitorul Europei, inclusiv în domeniul social. Dacă mă întrebați personal pot să vă spun că sunt convinsă de faptul că colaborarea la nivel uh, european reprezintă fără nicio îndoială cea mai bună cale pentru viitorul Europei, dar și pentru viitorul cetățenilor. Mai există acum șapte persoane înscrise să ia cuvântul. Ribeiro, eh, Moran Rodriguez and Stevens. And now uh, eh, Mr. Roland will chair the rest of și pentru restul ședinței domnul Roland va fi uh, în scaunul președintelui. Et je donne tout de suite la parole à Guillaume Balas. Urmează Guillaume Balas. Unde e Guillaume? I have a meeting now, but uh, it's okay. Îmi cer scuze, dar iată am revenit. Foarte pe scurt, nu am putut să ascult toate răspunsurile doamnei uh, Tyson și domnului să am fost la o altă ședință, dar în cadrul raportului la care lucrez a trebuit să particip la o altă întâlnire adineauri. Deci, am un comentariu rapid. Am văzut cu care probleme ne confruntăm la ora actuală. Avem, pe de-o parte, libera circulație a persoanelor și a mărfurilor și, pe de altă parte, lipsește Europa socială în veritabilul sens al cuvântului, în sensul că trebuie să existe o armonizare a sistemelor sociale din Europa, iar acest lucru creează efecte nocive asupra concurenței, lucru care duce la o ostilitate vis-a-vis -vis de Europa. Vocile ostile împotriva Europei sunt minoritare, dar vorbesc foarte tare la ora actuală. Iată în ce context ne învârtim. Nu există Europa socială la ora actuală pentru că în acest domeniu nu se face transferul de suveranitate. Eu aș dori să ajungem la un astfel de lucru la un moment dat, pentru că numai astfel putem compensa neajunsurile dintre Europa socială și Europa economică. Însă, deocamdată, ne învârtim într-un mediu politic nefavorabil. Dumneavoastră ați venit cu propuneri cu privire la pilonul social european. Și dumneavoastră ați spus că acest pilon social european trebuie să facă obiectul unor proclamații din partea celor trei instituții. Și aș dori să vă întreb care este obiectivul dumneavoastră politic. Ce doriți să obțineți prin această proclamație a celor trei instituții? Doriți o mai mare pârghie de manevră vis-a-vis -vis de statele membre în ceea ce privește pilonul social? Sau ce doriți? Deci, iată întrebarea mea pe scurt. De ce aveți această intenție explicită de a da proclamația respectivă? Mulțumesc, domnule Balaș. Alexander? Doamna Sander, mulțumesc, domnule vicepreședinte, mulțumesc, doamna Tyson. Pe mine mă bucură propunerile pe care le-a prezentat Comisia Europeană. La ora actuală, euroscepticismul și populismul se hrănesc tocmai din absența aspectelor sociale în Europa. După cum am spus antevorbitorul, am creat piața comună, am avansat în mai multe capitole de integrare economică, dar iată, la ora actuală, nu dispunem de suficiente aspecte comune în ceea ce privește dosarul social. Propunerile dumneavoastră sunt interesante, sunt într-adevăr importante și ele le vor demonstra cetățenilor că Uniunea Europeană Uniunii Europene îi pasă de cetățeni și sper cu adevărat că ele ne vor permite să combatem concurența nocivă la care asistăm, problemele salariaților și problemele angajatorilor. Întreaga Uniune Europeană trebuie să convingă statele membre să înregistreze progrese în acest dosar. Și de aici, de aici vine și întrebarea mea. Noi, Parlamentul European, avem uh, obligația de a vă urmări, de a veni cu propuneri, să vedem cum uh, vă atingeți obiectivele și, în același timp, să vă ajutăm să învingeți reticența statelor membre. Mă bucură propunerile pe care le-ați făcut și faptul că vă concentrați pe noile forme de angajare care se uh, leagă de dezvoltarea pieței digitale și mă bucură faptul că ați lansat consultări cu partenerii sociali. Deci, întrebarea mea este următoarea. În acest domeniu, oare veți uh, face și o... veți colecta și date? Veți culege și date? Pentru că la ora actuală avem foarte multe informații disponibile. Dacă da, atunci ce calendar aveți în uh, plan? Și în ceea ce privește consultarea cu partenerii sociali, pe regulile aplicabile contractelor de lucru, care este calendarul și acolo aș dori să aflu. Și un ultim comentariu. Vreau să vă atrag atenția asupra zonelor de frontieră. Diversele măsuri pe care le propuneți dumneavoastră, fie că vizează coordonarea securității sociale sau că vizează platformele digitale sau muncitorii detașați, e bine, uh, toate aceste aspecte au un impact major asupra ocupării forței de muncă în zonele frontaliere și aș dori să vă întreb dacă aveți anumite idei specifice pentru aceste zone. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Robert Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Dombrovski! mulțumesc, doamna Tyson. Cele 20 de principii sunt foarte importante ne regăsim în ele și dacă e să spun ceva, este că mi-aș fi dorit ca aceste 20 de principii, priorități, să, vină, să ne fie prezentate mai devreme. Important acum este să vedem ce se va schimba în mod concret odată ce am fost binecuvântați cu aceste 20 de principii care au făcut obiectul proclamației celor trei instituții. Noi suntem între Ciocan și Nicovală. Pe de, o paltă, pe de o parte, am vorbit mult prea puțin despre aceste aspecte în trecut. În trecut ne-am concentrat pe aspectele economice, pe semestrul european și atunci cetățenii ne-au întrebat ce faceți pe partea socială. Pe de altă parte, vorbim despre aceste, aceste aspecte acum, dar oare chiar vom avea rezultate concrete pe toate cele 20 de principii care vizează drepturile sociale? În încheiere, aș dori să spun că e nevoie să vă critic. Îmi lipse, lipsește ceva din uh, peisajul pe care ne le-ați uh, prezentat. Aspectele demografice pe viitor lipsesc. Într-adevăr, munca dumneavoastră se bazează pe criza din care încă nu am ieșit în mod complet. Globalizarea sălbatică, șomajul foarte mare. Iată, toate acestea sunt probleme importante, dar există foarte mari provocări demografice care vizează, de exemplu, îmbătrânirea populației, iar aceste aspecte nu sunt luate în considerare suficient în propunerea dumneavoastră. În anii care vin, toate problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră vor fi uh, influențate foarte mult de îmbătrânirea populației. Vor exista dezechilibre majore între categoriile de vârstă. Solidaritatea în acest context este esențială. De aceea mi-ar plăcea să uh, ne vorbiți ceva mai mult despre aceste aspecte. Diversele chestiuni pe care le-ați enumerat dumneavoastră, haideți să încercăm să ținem seama și de îmbătrânirea populației. De exemplu, când vorbim despre pensie, să vorbim și despre posibilitatea de a lucra mai mult timp, nu ca obligație, ci ca alternativă. Sunt uh, multe alte propuneri cu care pot veni. Mulțumesc. Urmează doamna Sofia Ribeiro. Mulțumesc că uh, domnule vicepreședinte, eh, domnule vicepreședinte, doamnă Tyson, aș dori să vă urez bun venit și aș dori să spun că în acest mandat al Parlamentului s-au înregistrat schimbări în ceea ce privește echilibrarea vieții profesionale cu viața personală. Grupul meu, PPE, s-a luptat din răsputeri pentru a atinge acest echilibru. Eu am fost raportoare din umbră pe semestrul european. În ceea ce privește noi indicatori sociali și raportarea pentru fiecare țară în parte, și nevoia de a reduce inegalitățile, noi întotdeauna am fost alături de dumneavoastră. Dar trebuie să spun că toate aceste lucruri nu vor funcționa dacă nu avem proceduri specifice, în așa fel încât statele membre să poată pune în practică toate metodele despre care vorbim, dacă ele constată că există un mare nivel de inegalitate. De inegalitate. În ceea ce privește pilonul social al Uniunii Europene, eu am câteva semne de întrebare. Și întrebarea mea se adresează amândurora, de fapt. Nu înțeleg foarte bine un lucru. Cum anume veți face legătura dintre această propunere nouă, care are obiectivul de a crește coeziunea socială în europeană, pe de-o parte, și pe de altă parte, diversele niveluri de integrare europeană, despre care se vorbește în acel, se va vorbi în, acest, în acel document, Cartea Albă a Comisiei. Cum putem avea niveluri diferite de integrare dacă în același timp avem niveluri scăzute de integrare? Deci e vorba de acel scenariu dintre cele cinci propuse de Comisie pentru viitorul Uniunii Europene. Uh, cum vă propuneți așadar să faceți legătura între chestiunile menționate în Carta Albă respectivă și această propunere foarte ambițioasă pentru pilonul social european? Două întrebări succinte, domnule președinte, în încheiere. În primul rând, noi trebuie să anticipăm problemele cu care ne vom confrunta pe viitor. Trebuie să ne coordonăm răspunsurile instituționale și, de asemenea, trebuie să lucrăm cu companiile, în așa fel încât să ținem pasul cu progresele din domeniul uh, inteligenței artificiale sau din domeniul digital, pentru că altfel vom pierde foarte multe locuri de muncă. Bineînțeles, aici nu deținem noi frâiele, dar trebuie să facem ceva, pentru că altfel vom rămâne în urmă. E nevoie de noi aptitudini în acest domeniu. Și în al doilea rând, economia. Sunt 2 milioane de companii, 14 milioane de muncitori în Uniunea Europeană, Aș dori să vă întreb dacă aici aveți ceva uh, propuneri în ceea ce privește economia socială, vreau să zic. Dacă aveți măcar o definiție a ceea ce înseamnă o economie socială, oare putem uh, dispune și de un statut uh, european cu privire la economia socială? Mulțumesc, doamna Moren Chartier. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, doamna comisară. Aș dori să vă mulțumesc pentru că săptămâna trecută ne-ați prezentat o gură de aer proaspăt în ceea ce privește hotărârea dumneavoastră politică de a construi în cele din urmă Europa socială în uh, avantajul tuturor cetățenilor europeni și sunt sigură că ei au observat acest lucru. Aș dori să insist pe câteva aspecte. În primul rând, trebuie să subliniem un lucru. Este imposibil să avem o Europa socială dacă nu există o veritabilă dinamică a ocupării forței de muncă, o dinamică economică. Deci e nevoie de o legătură între dinamica economică și protecția socială. Trebuie să apară o astfel de legătură reală, pentru că alminter nu putem crea Europa socială pe care ne-o dorim. Mi se pare un element esențial Al doilea, al doilea aspect pe care doream uh, să-l subliniez este următorul. Noile forme de angajare. Trebuie să subliniem foarte bine că cele 10 joburi care creează cele mai multe locuri de muncă la ora actuală nu existau acum 10 ani. Deci există o mobilitate foarte mare, o inovare foarte mare în acest domeniu al locurilor de muncă. Deci ce înseamnă acest lucru? Pe de o parte trebuie să schimbăm modelele de formare. Nu trebuie să mizăm doar pe modelele de formare finite, pentru că ele sunt, vor fi întotdeauna depășite de apariția noilor locuri de muncă. Nu. Trebuie să trecem la un model cu transfer de competențe. Competențe comune mai multor familii de meserii. Domnul comisar a spus-o foarte bine adineauri. Trebuie să facem în așa fel încât nu trebuie să lăsăm, încât să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Formarea pe întreg parcursul vieții este esențială și în același timp trebuie să avem un model de formare transversal. Și în al treilea rând, Ați spus-o foarte bine săptămâna trecută, e nevoie de hotărâre. Mă uit la Agnes Iongerius, cu care am colaborat foarte bine când am uh, lucrat pe dosarul muncitorilor detașați. Ei bine, dacă nu avem hotărâre politică veritabilă, dacă nu ne încrâncenăm să reușim, ei bine, atunci nu vom reuși să transmitem mesajul și să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Nu vom reuși să construim Europa socială. Avem cale lungă de parcurs, dar e nevoie să dăm dovadă de hotărâre, pentru că la ora actuală xenofobia și naționalismul sunt uh, în prim plan. Nu în ultimul rând, aș dori să spun că săptămâna trecută nu am fost foarte în uh, largul meu, în momentul în care Curtea Europeană de Justiție a dat o hotărâre care a contrazis puțin tot ceea ce am reușit noi să obținem în dosarul muncitorilor detașați. De exemplu, în, tip, în um, cazul societăților de tip Ryanair, care profită de pe urma diferențelor uh, în sistemele sociale. Tocmai în acest gen de uh, probleme trebuie să dăm un simbol uh, de hotărâre, să dăm dovadă de mare hotărâre politică. Domnul Rodriguez, are cuvântul. domnul comisar, anul 2017 ar trebui să fie un an foarte important pentru construcția Europei sociale. Însă, după cum vă dați seama, noi aici, în uh, Parlamentul European, salutăm propunerea de a veni cu o proclamație referitoare la pilonul social. Cele 20 de principii care sunt propuse merg în direcția cea bună, considerăm noi și reflectă raportul Parlamentului. Totuși, avem o temere în legătură cu punerea în aplicare. Pilonul social ar trebui să fie prezent atât pentru aplicarea la nivelul Uniunii Europene, cât și pentru zona euro. La nivelul Uniunii Europene, mai mulți colegi au insistat ca locurile de muncă, oricare ar fi ele, să fie în baza unor contracte clare cu acces la serviciile sociale. Comisia Europeană a început să consulte partenerii sociali și ne bucurăm, dar nu putem decât să sperăm că partenerii sociali vor veni cu o soluție, cu un acord. Dacă nu, presupunem că Comisia Europeană va trebui să fie pregătită cu o soluție juridică. Asta e presupunerea noastră. Dar să ne referim și la eurozonă. Sincer, eu consider că în forma în care este, pachetul, inclusiv acel document de reflexie, nu abordează suficient de în profunzime problematica. Și spun asta pentru că știu că Comisia pregătește un document care se referă explicit la zona euro, nu doar la Uniunea Economică și Monetară. Să fiu mai precisă. Dacă vrem să asigurăm o conversiune socială și economică în sus în zona euro, trebuie să existe un cod al convergenței foarte clar, care să aibă ținte economice și sociale și să clarifice legăturile dintre ele. Adică, mai concret, e nevoie de un proces prin care să putem asigura creșteri salariale pe baza creșterii productivității. Pentru a crește beneficiile sociale, trebuie să existe o coordonare între impozitare și contribuții sociale. Ca să putem uh, crește numărul de locuri de muncă, trebuie să existe coordonare în sus a condițiilor de investiții. Acestea sunt reguli cheie pentru o conversie economică și socială în zona euro. Deci, astea sunt așteptările mele. Aceste principii pe care le-ați identificat în uh, documentul referitor la Uniunea Economică și Monetară. Știm că dacă dorim să realizăm această conversie în sus, trebuie ca statele membre să depună eforturi, inclusiv să facă reforme și Bineînțeles, acest proces trebuie să fie consolidat și la nivel fiscal, la nivel bugetar. Pachetul pe care ne-l propune Comisia Europeană privind pilonul social e foarte important, dar nu e suficient. Trebuie să integrăm dimensiunea socială și în celelalte politice, celelalte politici, în special în documentele ce urmează să fie publicate de Comisie. Mulțumim, doamna Stevens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc ambilor comisari pentru explicațiile oferite și pentru că ne-au explicat cum putem uh, construi pe baza acestui pilon social. Sigur că noi vrem uh, o Europa socială, dar cum exact să o realizăm? Ei bine, aici părerile noastre sunt divergente. Știm că situația economică și uh, piața muncii diferă foarte mult de la un stat la altul. Prin urmare, o soluție universală nu va funcționa. E nevoie de o soluție adaptată. Vă dau exemplul Spaniei. Acolo avem o rata șomajului foarte ridicată. Dacă Spania ar uh, investi în uh, acordarea de concedii, dar nu au decât resurse foarte limitate pentru locuri de muncă, pentru crearea lor, asta înseamnă că e nevoie de flexibilitate, nu? Astfel încât fiecare stat membru să țină cont de propriile nevoi, de propria piața muncii. Deci, cum va rezolva Comisia Europeană acest lucru? O opțiune ar fi pentru Comisia Europeană să seteze doar niște cerințe minime Asta e intenția dumneavoastră? Mulțumesc. Eduard Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și celor doi comisari. Atunci când un produs nu mai e de actualitate, când e de proastă calitate, își pierde clienții. Iar asta se uh, repercutează în plan economic o întreprindere care își închide porțile e un caz dramatic. Și asta nu doar pentru că produsele sale nu mai sunt la căutare, ci și pentru că se mută într-o țară sau într-un regim unde mâna de lucru este foarte ieftină, unde nu plătește impozite, unde are un regim fiscal foarte avantajos sau unde chiar beneficiază de ajutoare europene. Exemplul Poloniei e cunoscut. Sunt, uh, sunt astfel de întreprinderi care reprezintă 3% um, din economia Poloniei, cele care beneficiază de ajutoare europene aceste întreprinderi care se implantează în zone libere și nu plătesc taxe, nu plătesc impozite, sunt eligibile pentru tot felul de programe europene în plus. Iată, deci, beneficiază de două ori. Ne gândim, bineînțeles, la cazul Whirlpool, dar Whirlpool nu este singurul astfel de caz, mai sunt multe altele și nu doar în Franța. Deci, cele două întrebări pe care vreau să vi le pun sunt următoarele. Nu credeți că aceste delocalizări sunt neloiale? Că ele accentuează problemele economiei noastre, prăpastia ce există și nu credeți că ele distorsionează concurența loială? Și cea de-a doua întrebare. Ce o să faceți pentru a lupta împotriva acestor delocalizări neloiale? Știți foarte bine că dacă luăm exemplul Poloniei, în 2000 uh, 20 uh, se vor uh, termina aceste ajutoare și deci următoarea etapă nu va mai fi Polonia, ci India, Asia. Ce credeți așadar? Forurile europene ar trebui să ajute aceste multinaționale să câștigă maximum de bani numai ca ele să se delocalizeze, să plece în afara Europei pentru a veni apoi să ne vândă produse tot mai ieftine? Deci E foarte bine să vorbim despre pilonul social, sunt de acord cu tot ce s-a spus, dar sunt printre cei care consideră că nu poate fi posibilă nicio politică socială dacă nu pornim întâi cu o politică industrială la nivel european. Ce credeți? N-ar trebui oare să punem întâi boii și apoi căruța? Ar trebui să începem cu o astfel de politică pentru a evita concurența neloială. Mulțumesc! Președintele, iată, am avut o rundă de întrebări, uh, de comentarii care arată interesul pe care îl are comisia noastră cu privire la aceste teme, așa că las întâi cuvântul domnului vicepreședinte pentru a răspunde și a aduce clarificări. Vă rog. Stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și comentarii. Voi încerca să răspund pe scurt uh, la fiecare în ordine. Mai întâi, scopul și natura pilonului social. Scopul este, așa cum am spus clar, să sporim convergența pe piața muncii, uh, să sporim convergența sistemelor de securitate socială, astfel încât să fim mai uh, rezistenți la viitoare șocuri economice. De asemenea, scopul este să integrăm cumva schimbările ce au apărut uh, în societatea noastră pe piața muncii, pe piața din secolul 21, unde avem o economie socială. acest document trebuie văzut ca un fel de îndrumar sau chiar o, un cadru de referință pentru statele membre și instituțiile europene în activitatea lor. Iată de ce Dorim să avem o proclamație comună a celor trei instituții europene. Sperăm că vom putea să o facem până la sfârșitul acestui an. Dacă nu, însă, acest pilon va rămâne o recomandare a Comisiei Europene. Apoi, s-a pus o întrebare care este legătura dintre pilon și carta albă. Chiar în ziua în care noi uh, am venit cu pilonul uh, european al drepturilor sociale, am publicat și un document de reflexie cu privire la viitorul social al Europei. Este un document de reflexie ce apare tocmai ca urmare a cărții albe. Pilonul reprezintă propunerea Comisiei de a consolida angajamentul politic în uh, sensul unei Europe mai puternice din punct de vedere social. În schimb, documentul de reflexie e cumva pe termen mai lung. Să vedem care sunt tendințele cheie, care sunt posibilele consecințe și care ar fi principalele scenarii în uh, baza cărții albe. Deci, pur și simplu o modalitate de a vedea cum se leagă, cum interacționează toate aceste documente între ele. S-a pus o altă întrebare, de fapt mai multe întrebări, despre accesul la serviciile de protecție socială. Încă o dată, spun, avem mai multe inițiative și uh, ce dorim este să începem consultările cu partenerii sociali. Însă acest lucru nu uh, oprește Comisia din uh, a veni cu o propunere legislativă. Partenerii sociali, dacă nu reușesc să ajungă la un acord, va trebui să intervenim noi. Am spus asta și în contextul directivei privind echilibrul viață profesională-viață privată. A mai fost o întrebare referitoare la evoluțiile demografice, dacă acestea se reflectă în pilon. Firește, noi când am eh, inclus drepturile și principiile în acest pilon, am ținut seamă și de evoluțiile demografice. Vrem să avem un sistem social durabil. Prin urmare, am uh, ținut seama de demografie și uh, dacă vreți ceva pe termen mai lung, va trebui să consultați uh, documentul nostru de reflexie. S-au pus mai multe întrebări referitoare la modul în care vom asigura un echilibru între aspectele economice și cele sociale. Ei bine, acesta e un principiu care apare de mai multe ori în documentele noastre nu putem face convergență socială fără convergență economică. Și e nevoie de o convergență economică în sus, dacă vrem să rezolvăm uh, problemele sau cauzele primare, uh, inclusiv detașarea lucrătorilor, dar și multe altele. E clar, așadar, că convergența economică și cea socială trebuie să meargă mână în mână. altă întrebare s-a referit la competențe, dar cred că la asta am răspuns în uh, prima rundă. În mod clar, uh, competențele sunt parte a soluției cu care trebuie să venim la problemele de pe piața muncii, se reflectă în uh, agenda noastră privind dobândirea competențelor și va rămâne în continuare o prioritate pentru Comisie. Apoi, dacă pilonul social ar trebui să funcționeze la nivelul întregii Uniunii Europene, doar la nivelul uh, eurozonei, noi actualmente ne concentrăm pe toată Uniunea Europeană, deși uh, inițial uh, pilonul era conceput pentru zona euro, dar e un instrument deschis tuturor statelor membre care doresc să adere la această inițiativă, de fapt. În ce privește capacitatea bugetară, așa cum uh, apare în raportul uh, președinției, stabilitatea bugetară a zonei euro, e bine, acest lucru va apărea într-un alt uh, document de reflexie. Um, cum vom realiza Uniunea Economică și Monetară sub acest aspect e un document ce urmează să fie publicat în lunile următoare va trebui să ne gândim bine la ce facem din punct de vedere social și cum putem um, aprofunda mai tare Uniunea Economică și Monetară. Ați menționat codul de convergență. Noi vorbim despre repere de convergență în documentul nostru sunt uh, cam uh, unul și același lucru. Avem nevoie de astfel de repere pentru că vrem să existe convergență în interiorul zonei euro. În ce privește cerințele minime, pe care ar trebui să le setăm sau dacă la ele ne vom opri, da, ă, noi vrem să existe măcar un cadru minim, iar apoi statele membre sunt libere să meargă și mai departe. Dar ă, vom ă, avea o evaluare a impactului foarte atentă, mai ales din punct de vedere social, pentru a minimiza orice potențiale efecte adverse. Și, în fine, în legătură cu fondurile europene, trebuie spus că există un regulament privind acordarea fondurilor europene. Aceste fonduri nu pot fi acordate pentru a finanța relocarea unei companii europene. Acest lucru e foarte clar. Și dacă vorbim despre nevoia de convergență socială, suntem de acord că asta înseamnă că trebuie să uh, asigurăm și convergența economică, iar pentru asta sunt fondurile europene, să ajute la convergența economică. Deci, din acest punct de vedere, nu văd de ce ar trebui să oprim fondurile europene în următorul cadru financiar, pentru că sunt un instrument care chiar aduc convergență în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, și acum dăm uh, cuvântul doamnei Mariane Thyssen pentru a răspunde la uh, ultimele întrebări din uh, ședința noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Să mă uit aici ce pot să adaug, pentru că cred că răspunsurile au fost deja foarte complete. Valdis a răspuns deja. Sigur, pilonul social uh, înseamnă convergență, așa cum a explicat Valdis. Am aici două întrebări uh, de la colegul Balas și uh, colega Sander. Nu avem destulă Europa socială, așa este, și sunt de acord că putem să îmbunătățim lucrurile. Vremurile se schimbă și provocările se schimbă. Avem și schimbări de ordin demografic, um, um, relocări, delocalizări, um, globalizare și noi trebuie să ne asigurăm că toate riscurile sociale sunt acoperite. Nu putem noi să facem asta, doar noi înșine, ci împreună cu statele membre. Unde am uh, găsit uh, scăpări în trecut, va trebui să remediem. Dar haideți să ne uităm ce am făcut până acum. Dacă ne uităm la ultimii 60 de ani, vedem că Uniunea Europeană a fost un pionier în crearea de oportunități egale pentru bărbați și femei. Pionier, am făcut foarte multe. Dacă nu ar fi existat uh, inițiativele europene nu am fi unde suntem acum. Deci haideți să fim recunoscători pentru ce am realizat. Sigur, nu ne-am îndeplinit toate obiectivele până acum, dar s-au făcut deja foarte multe. Haideți să fim mândri de asta și să nu uităm și de realizările predecesorilor noștri. Avem uh, actualmente vreo 60-70 uh, acte legislative în domeniul social deci, iată, avem deja un achii destul de solid. În ce privește fondurile sociale, avem Fondul Social European, avem uh, Fondul pentru Ajustare la Globalizare și acesta foarte important, nu uh, doar pentru delocalizări, dar pentru restructurarea întreprinderilor. E o zecime din bugetul disponibil în Uniunea Europeană și îl putem folosi ca o pârghie pentru a ajuta regiunile, pentru a încuraja investițiile sociale. Semestrul european uh, are o dimensiune socială tot mai accentuată, avem strategia 2020 și reperele. Uh, poate, poate pare puțin, dar eu văd uh, că deja s-au făcut multe, că statele membre vor să învețe unul de la celălalt și că există loc de coordonare și vom reuși să consolidăm politica socială împreună și să nu uităm, sigur, nici de competențe. Dar acestea sunt o discuție separate. În ce privește pilonul social uh, și proclamația, Valdis a dat, uh, evident, un răspuns perfect, ca întotdeauna. Ce aș putea adăuga este că vreau o declarație comună cu statele membre, sigur și cu Parlamentul European, dar și cu statele membre pentru ca ele să-și asume această declarație eu sper să putem uh, face această proclamație comună și chiar dacă nu, vom merge mai departe cu recomandarea Comisiei Europene pe care o vom uh, continua și o transforma în, într-o politică mai complexă. Deci, ce vrem este să arătăm că avem deja acțiuni concrete și le vom continua pe viitor în programul de lucru. Mai mai avem uh, la dispoziție 2018-2019 și vom uh, elabora acest uh, program împreună cu dumneavoastră în cadrul acordului interinstituțional. Sunt convinsă că vom putea face lucruri și mai bune și vom veni cu propuneri concrete. Evoluțiile demografice, da, este o schimbare care, cum să spun, cumva ne încurajează să venim cu soluții mai bune. Avem digitalizare pe de-o parte, dar și schimbări uh, demografice și dacă ne uităm la recomandările de țară, vedem că acolo se recomandă destul de multe lucruri ce trebuie întreprinse. Nu e ușor să elaborezi politici și să dai răspunsul corect la schimbările demografice, însă un lucru ne ajută. Deja putem ști, putem uh, estima care va fi viitorul nostru peste 20-30 de ani. Putem estima câți uh, oameni în vârstă vom avea atunci. Dacă suntem uh, inteligenți, putem formula o politică din timp și asta vrem să facem. Cerem statelor membre să și schimbe uh, regimul de pensii, nu ca să facă viața grea cetățenilor, ci pentru ca aceste fonduri de pensii să fie sustenabile, ca toată lumea să beneficieze de o pensie decentă în momentul în care ajunge la vârsta necesară. Referitor la inegalități, am vorbit deja. Legătura dintre pilonul social și documentul de reflexie de asemenea a fost explicată de vicepreședinte. Competențele digitale, o altă întrebare, da, bineînțeles, extrem de importante. 90% din uh, locurile de muncă ale viitorului sau chiar de astăzi necesită competențe digitale și 4 din 10 oameni care sunt la vârsta ocupării nu de le dețin. Și uh, tocmai de aceea, pe agenda privind dobândirea competențelor, am trecut competențele digitale pe primul loc fiecare trebuie să aibă o a doua șansă, ca să zic așa, și să poată să dobândească aceste competențe. Și mă bucur că statele membre ne sprijină angajamentul de a le oferi oamenilor posibilitatea de a dobândi astfel de competențe digitale de bază. Economie, economie socială, competențe transferabile, bineînțeles, nu putem continua așa și pe viitor. Colaborăm cu toți partenerii, cei care elaborează programele de învățământ, sindicate, parteneri sociali, cu toții încercăm să găsim uh, soluții, folosim noi tehnici, Eurostat de asemenea ne ajută încercăm să identificăm nevoile viitorului și ce tip de educație e necesar. Și apoi o observație referitor la hotărârile Curții de Justiție și concluziile avocatului general în cazul Rainer. Eu una nu m-am bucurat, pentru că știu că documentul portabil A1, care are un rol atât de important în uh, mobilitatea lucrătorilor, pentru cei care nu știți, documentul A1 este acela care dovedește că ai plătit contribuțiile la un fond de securitate socială în statul membru în care ai contractul de muncă. Aici problema este ce spune legislația. Avem uh, legislație care spune că dacă apare o problemă, trebuie să analizăm această problemă până cu statele membre prin procedura Comitetului Administrativ. Înainte să apară directiva privind punerea în aplicare, ă, sigur era loc de interpretare. Acum însă statele membre trebuie să colaboreze. Directiva a intrat în vigoare doar ă, în urmă cu câteva luni. Dacă statele membre își vor asuma rolul așa cum trebuie, eu cred că prin această procedură vom rezolva problema și Curtea de Justiție ne-a dat o interpretare cu privire la certificatul A1. Avem procedura, deci trebuie doar să o respectăm, însă statele membre trebuie să dovedească și ele că sunt dispuse să coopereze, altfel degeaba avem procedură. Avocatul general s-a pronunțat și cu privire la căutarea instanței cele mai favorabile, forum shopping. Uh, și uh, aici cred că a avut uh, dreptate. Instanța care trebuie să judece în materie socială ar trebui să fie cea care e cea mai aproape de locul uh, de muncă al lucrătorului. Mi se pare foarte bine pentru Europa Socială și rămâne să vedem ce va decide curtea. Sunt de acord cu doamna Rodriguez și cu Valdis documentul, documentele de reflexie, de fapt, trebuie luate împreună. Ele fac parte dintr-un tot și uh, trebuie văzute împreună cu uh, Carta Albă. Nu putem uh, privi spre viitorul Europei separând uh, partea economică de cea socială. Cele două trebuie luate împreună. și chiar am avut o dezbatere în acest sens uh, recent. Chiar săptămâna trecută am spus că cele două nu sunt uh, separate și vom spune asta și în uh, documentele viitoare, cele în care ne referim la UM sau la globalizare. Helga Stevens, un ultim răspuns. Atunci când elaborăm legislație în Europa, noi întotdeauna stabilim cerințe minime. Cerem minimul de la statele membre, avem norme minime la care statele membre pot întotdeauna să adauge în baza articolului relevant din tratat. Facem asta, așa suntem organizați, pentru că așa ne cere tratatul. Deci toată lumea să să știe că statele membre pot întotdeauna să facă mai mult dacă doresc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, dar mai ales pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Sunt convins că dialogul uh, structurat este un moment important, este un exemplu de democrație. Iată de ce scot în evidență importanța prezenței dumneavoastră aici. Cred că Comisia a deschis uh, o fereastră de oportunitate înspre Europa socială. Ați văzut în ce măsură chestiunile sociale sunt importante, lucru reflectat în nerăbdarea unora dintre noi. Există un adevărat elan în cadrul Comisiei noastre de a se implica, pentru că avem convingerea că trebuie să răspundem la așteptările legitime ale cetățenilor europeni. Dacă e o concluzie pe care pot uh, să o formulez este că această fereastră de oportunitate nu trebuie să se închidă la prima bătaie de vânt, ci trebuie să se concretizeze pentru că există o așteptare puternică, clară în societate, așa că voi și noi avem uh, o adevărată răspundere în acest sens. Vă propun uh, să închidem ședința din această după-amiază pentru că punctul următor prevăzut, și anume audierea candidatului pentru uh, Fundația Europeană de Formare este un punct care a fost anulat, pe care nu vom putea să-l organizăm. Așadar, vă dau o întâlnire mâine la 9.30 și vom începe direct cu o ședință de vot. Vă mulțumesc!